apoi de la ora 15 la ora 19 și apoi până la miezul nopții. Ordinea de zi a fost publicată, este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Reuniunea se suspendă. Noapte bună!